please. We are going to start. Vă rog, haideți să începem reuniunea. Deci, vă rog să luați loc. Okay, so it's my pleasure to uh, start. Uh, este o plăcere pentru mine să încep prima reuniune a Comisiei Envy și o să începem cu un schimb de opinii cu domnul ministru Lepa. Ministru pentru Agricultură și uh, Silvicultură. E o plăcere să vă avem astăzi alături de noi. Avem o oră și jumătate împreună și pentru a ne asigura că toți deputații care doresc să intervină vor avea posibilitatea să o facă. O să încerc să respect timpul destul de strict. Avem deci două minute pentru intervenția coordonatorilor și un minut pentru restul deputaților și după ce se scurge timpul acesta, voi fi nevoit să vă întrerup intervenția astfel încât și celălalt colegi să poată interveni nu o să ezit să o fac. Domnule ministru, aveți 10-12 minute pentru început, după care alte uh, o, o să aveți ocazia să mai dați și alte informații răspunzând la întrebările miniștrilor. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin ympäristö. Kans... Stimate domnule președinte, distinși membri ai Comisiei MV, doamnelor și domnilor, este o plăcere să fiu primul ministru care vine în Parlamentul European, pentru că Parlamentul este reprezentantul tuturor cetățenilor europeni. Rolul lor este, rolul Parlamentului este foarte important mai ales că susține și promovează interesele cetățenilor europeni. Avem ocazia să facem un schimb de opinii între instituțiile europene și aș vrea pentru început să vă mulțumesc pentru activitatea comisiei dumneavoastră. Comisia dumneavoastră are un rol foarte important pe care uh, îl monitorizez îndeaproape. aproape. Președinția finlandeză deja se desfășoară de trei săptămâni și mă bucur să vă pot spune care sunt politicile și prioritățile președinției noastre și să vă răspund la întrebările puse. S-au schimbat multe lucruri de la ultima noastră președinție. Rolul Parlamentului European a fost consolidat cu tratatul de la Lisabona și, de asemenea, rolul președinției s-a schimbat. Consiliul European și Serviciul de Acțiune Externă și-au, de exemplu, proprii reprezentanți. Prioritățile noastre sub președinția actuală includ schimb, combaterea schimbărilor climatice, promovarea valorilor de bază ale Uniunii Europene și a statului de drept, consolidarea securității și consolidarea Uniunii coerente din punct de vedere social. Avem niște dosare legislative foarte consistente de care va trebui să ne ocupăm. Încercăm să găsim o soluție și pentru cadrul financiar multianual, unul dintre cele mai importante dosare de care ne vom ocupa. Încercăm de asemenea să ajungem la un acord în ceea ce privește strategia de climă pe termen lung în UE. Este important ca Uniunea Europeană să acționeze cu determinare pentru atingerea obiectivelor de la Paris, astfel încât să limităm încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. În UE, asta înseamnă ca până în 2050 să ajungem la un nivel zero net de emisii. Sub președinția finlandeză o să ne ocupăm și de legile referitoare la biodiversitate este foarte important ca Uniunea Europeană și statele membre să-și continue implicarea activă în procesul de pregătire a cadrului pentru biodiversitate post-2020. în Consiliul pentru Agricultură și Pescuit, un subiect central va fi reprezentat de reforma PAC și vom încerca să înregistrăm cât mai multe progrese posibil pentru a ajunge la o poziție comună în Consiliu. Reforma PAC are strânsă legătură cu procesul de negociere din cadrul CFM, desigur. În plus, Reuniunile informale pe agricultură, ce vor avea loc în septembrie în Helsinki, se vor axa pe stocarea carbonului în sol pentru agricultori și asta ne va ajuta să vedem cum agricultorii pot contribui la îmbunătățirea situației climatice. Pentru pescuit ne vom ocupa de aspectele încă rămase deschise în ceea ce privește fondul maritim și de pescuit. Ne vom ocupa de tacurile, capturile totale permise pentru anul viitor ne vom baza pe principiul deschiderii, bunei guvernanțe și a practicilor <laughs> pentru reuniuni durabile. De exemplu, în loc să oferim cadourile obișnuite pe care le oferă președinția, vom folosi banii aceia pentru compensarea uh, emisiilor de avioane 500 de milioane de 500 de mii de euro sunt sumele și le vom folosi pentru a compensa emisiile în Honduras, Laos și alte regiuni. Este foarte important să abordăm aceste lucruri dintr-o perspectivă transsectorială, pentru că sectoarele sunt conectate între ele și dacă alegem o abordare izolată la nivel sectorial, nu o să rezolvăm nimic. De aceea, pentru a avea progres, trebuie să avem și o disciplină și cooperare interinstituțională. Politicile agricole și de pescuit trebuie să se alinieze la restul politicilor. Aș vrea de asemenea să mă refer la niște priorități care țin de competențele comisiei dumneavoastră și pe care am vrea să obținem progrese sub uh, președinția finlandeză. În primul rând, deci reforma PAC. Cum spuneam, încercăm să înregistrăm cât mai multe progrese posibil în cazul reformei PAC, în cadrul în care lucrurile vor evolua la nivelul negocierilor CFM, vom încerca să ajungem la un acord general în Consiliu. Mă bucur să constat că statele membre, la nivelul Consiliului, dau dovadă de angajament pentru un nivel mai ridicat de ambiții pe chestiunile de mediu și climă, pentru că un mediu și o climă sănătoase și gestionarea durabilă a resurselor reprezintă niște cerințe de bază dacă vrem uh, ca viața să poată continua și uh, producția agricolă la fel. În noua agricultură avem uh, o consolidare a măsurilor și Uh, o posibilitate pentru ca agricultorii să se poată baza și pe măsurile naționale la, în pilonul 1 și 2. Negocierile sunt în curs de derulare și vreau să vă garantez că noua arhitectură verde ia în considerare uh, statele membre și regiunile cu nevoile lor specifice și cu condițiile lor specifice. De aceea, putem avea astfel de măsuri și de acțiuni care să funcționeze în mod eficient și să vizeze exact locul lor de destinație. Finanțarea și obiectivele trebuie să fie uh, echilibrate. În ceea ce privește pădurile, un lucru asupra care aș vrea să vă atrag atenția este uh, acest proces al despăduririlor, care avansează cu o viteză uluitoare și trebuie să acționăm cât mai repede. Uh, trebuie să acționăm pentru că pentru soluții durabile trebuie să avem în vedere toate sectoarele pentru a împiedica despăduririle, pentru a promova împăduririle. E nevoie de o gestionare durabilă a pădurilor și de protecția pădurilor. Trebuie de asemenea să refacem situația pădurilor care au de suferit. Deocamdată așteptăm o comunicare din partea Comisiei pe acest subiect Sub președinția noastră vom promova implementarea de măsuri care să împiedice despădurirea. Apoi, Mercosur. Cu aproximativ o lună în urmă, am încheiat un acord politic referitor la comerțul dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Este un acord comercial semnificativ. Atingerea unor astfel de rezultate în climatul politic în care ne aflăm nu este un lucru de la sine înțeles. Evident că Există o serie de preocupări în urma acestui acord și în ceea ce privește durabilitatea și în ceea ce privește produsele agricole. Preocupări pe care le înțeleg pentru că, într-adevăr, e important ca în acordul Mercosur să avem un capitol pe dezvoltare durabilă. Acordul de la Paris și principiul precauției sunt incluse în acord și și acest lucru este important. Trebuie să înțelegem că atunci când acordul va fi implementat, principiul dezvoltării durabile, principiile dezvoltării durabile trebuie să fie respectate și sunt create condiții care să mulțumească ambele părți. În Mercosur, ca în cazul oricărui acord comercial internațional, există o clauză de garanție pentru a garanta încrederea Uh, consumatorilor în siguranța alimentară și în bunăstarea animalelor și plantelor. În Consiliul pe Agricultură de săptămâna trecută am auzit o comunicare a Comisiei referitoare la transportul animalelor pe termen lung, în special în, zi, în lunile de vară. Animale vii sunt transportate pe distanțe foarte mari în afara Uniunii, uh, în condiții de temperatură foarte uh, ridicate și în vehicule supraîncărcate, în niște condiții care nu îndeplinesc cerințele de azi. Sunt niște probleme pe care noi le luăm foarte în serios și ne bucurăm să vedem că și la comisie s-a preluat ideea din nou săptămâna trecută. Apoi, protecția consumatorilor. Consumatorii trebuie să aibă certitudinea faptului că întregul lanț de producție este responsabil și că bunăstarea animalelor este respectată în, de-a lungul întregului lanț. Lucru valabil inclusiv pentru animalele care sunt transportate în afara UE. Nu în ultimul rând, câteva cuvinte referitoare la rezistența antimicrobiană. Aceasta este o amenințare extrem de gravă care se manifestă la nivel global împotriva sănătății oamenilor și animalelor și uh, afectează și mediul. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru activitatea dumneavoastră intensă pe dom- în domeniul AMR. Uniunea Europeană a adoptat un regulament de, cură, de curând pe mai bune un mai bun tratament medicamentos care uh, se referă la utilizarea antibioticelor care trebuie să fie reduse pentru a descrește rezistența antimicrobiană. Eh, este foarte important să ne asigurăm că medicamentele antimicrobiene actuale nu își pierd eficiența. Nevoia pentru antibiotice și utilizarea acestora poate fi redusă dacă investim în bunăstarea animalelor. Utilizarea lor trebuie să fie strict controlată și nu trebuie să fie folosite în locul eh, bunului comportament sau bunelor măsuri de control. E nevoie de o acțiune hotărâtă din partea tuturor părților implicate, inclusiv autorităților, și mă bucur să văd că în domeniul sănătății cooperarea funcționează la parametri optimi. Combaterea AMR-ului necesită o cooperare globală și este important ca în această luptă să fim pionieri și să uh, dăm dovadă de poziții de lider în diverse foruri internaționale. Stimați membrii ai Comisiei Envi, domnule președinte, având în vedere că ne confruntăm cu multe probleme complexe, rolul meu de președinte al Consiliului pentru Pescuit și Agricultură este să mă asigur că avem securitate alimentară. Sunt sigur că putem obține cele mai bune rezultate dacă luăm în considerare cu toții împreună importanța durabilității acțiunilor noastre și importanța colaborării între diversele instituții. Sper că pe durata președinției finlandeze să putem duce mai departe aceste priorități, care sunt foarte importante pentru cetățeni, totul sigur în spiritul bunei cooperă. Mulțumesc, domnule președinte! Thank you very much, Mr. Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Subiectele pe care le-ați adus în discuție sunt foarte de actualitate, PAC-ul, Mercosur și alte subiecte similare. Vom avea ocazia să avem un schimb de opinii cu trei miniștri uh, finlandezi, asta astăzi și mâine, deci o să avem o imagine de ansamblu asupra priorităților președinției finlandeze și este foarte important să nu uităm acest lucru. E important că am lansat acest schimb de opinii cu președinția finlandeză Evident că obiectivele de mediu se numără printre prioritățile dumneavoastră și ale noastre. Și ne place să auzim aceste priorități prezentate și în comisia noastră, chiar de un ministru. Coordonatorii sau reprezentanții acestora sunt invitați să adreseze întrebări și vă reamintesc încă o dată regula noastră. Dați fiindcă asta este prima noastră reuniune oficială. Fiecare coordonator are la dispoziție două minute pentru întrebări și după prima rundă de intervenții ale coordonatorilor, dăm din nou cuvântul domnului ministru pentru răspunsuri. Începem cu PPE-ul, deci. Jessica Borfial. Thank you, Chair, and Kitos, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru Lepa, pentru că ne-ați prezentat prioritățile președinției finlandeze. Finlanda și Suedia au amândouă o lungă istorie a bunei gestiuni forestiere. Împărtășim înțelegerea că buna gestiunea pădurilor ne va ajuta să uh, Uh, ne achităm de obligațiile în domeniul schimbărilor climatice. Fără îndoială, pădurile sunt foarte importante pentru climă. Pădurile care sunt bine gestionate um, stochează dioxidul de carbon în, uh, pe întreaga durată a vieții lor. Și prin înlocuirea unor uh, produse din combustibili fosili cu produse regenerabile, trecem către o economie durabilă. Vreau să vă întreb ce veți face pentru a asigura competența națională în domeniul silviculturii în timpul președinției dumneavoastră și cum veți promova această industrie durabilă. Mulțumesc încă o dată și aștept o cooperare fructuoasă. Vă doresc uh, mult noroc în activitatea dumneavoastră viitoare. Da, v-ați încadrat foarte bine în timp, ați dat un exemplu foarte bun. Urmează acum coordonatorii grupului socialist. Christel Schaldemose are cuvântul. nu am mulighed for det. Mulțumesc. Am să, Alex, vorbesc daneză, daneză, dacă tot am uh, posibilitatea. În primul rând, vreau să vă urez bun venit în Parlamentul European și în numele grupului socialiștilor și democraților vreau să vă mulțumesc pentru că ați făcut o prioritate uh, din uh, domeniile durabilității și, durabilității și climatului în președinția dumneavoastră. După cum poate știți, în ultimul mandat al Parlamentului, am avut o comisie care a analizat transparența procedurilor de aprobare pentru pesticidele folosite în agricultură. Și aș dori să știu dacă președinția finlandeză recunoaște faptul că este o lipsă de independență în modalitățile de aprobare a pesticidelor. Dacă sunteți de acord cu acest lucru, atunci ați fi pregătit uh, să contribuiți pentru ca EFSA și celelalte agenții să beneficieze de o finanțare mai importantă uh, pentru a face propriile studii științifice pe rezultatele cărora să ne putem baza? Asta este o întrebare. Cea de-a doua întrebare se referă la silvicultură. Și eu cred că silvicultura durabilă este parte din soluția la problema schimbărilor climatice. Vreau să știu ce veți face în timpul președinției pentru a vă asigura că statele membre respectă, de fapt, regulile pe care le-am adoptat deja. Pentru că există țări care importează lemn uh, ilegal în Uniunea Europeană. Ce veți face pentru a ne asigura că legislația în ceea ce privește importurile de lemn să fie a, uh, respectată? Și ce veți face în timpul în care aveți președinția pentru a vă asigura că legislația este uh, respectată. Aștept colaborarea cu dumneavoastră și mă bucură foarte mult prioritățile dumneavoastră. Mulțumesc. Trecem la grupul Renew. Nils Torvalds. ministeri Lepälle, terve. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i urez bun venit uh, domnului ministru Lepa în comisia noastră veselă. Uh, nu vom dezbate despre cormorani sau despre cod astăzi, pentru că va începe în 23 de minute interdicția totală privind uh, pescuirea de cod în țările bastice, baltice. Dar uh, totuși industria pescuitului din insulele, din zonă, este într-o stare foarte bună și sper că ministrul Lepa va apăra pescarii din insulele Olen din acest punct de vedere. Dar nu vreau să pierd timp uh, cu chestiuni care țin de conflictele din Finlanda. În trecut am avut uh, experiențe interesante în ceea ce privește posibilitatea agriculturii de a funcționa uh, foarte bine ca activitate care să capteze carbonul. Dar nu prin agricultura tradițională aș dori să știu ce va face Finlanda în privința PAC pentru ca activitățile agricole să fie mai degrabă activități care să uh, capteze, să sequestreze carbonul. Pentru că se vor purta negocierile pe PAC în timpul președinției finlandeze. Da, Ianic uh, Jadot, pentru verzi. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Eu vorbesc în numele coordonatorului nostru, care, fără îndoială, ar fi dorit să vă vorbească despre exploatarea pădurilor în Finlanda și impactul asupra climei în Europa, dar mi-a lăsat mie niște informații pentru a interveni pe punctele menționate. Ați menționat comunicarea Comisiei privind despădurirea, care ar putea să includă și o direcție foarte importantă referitor la despădurire. Cum știți, domnule ministru, sunt milioane de hectare care, de păduri care dispar în fiecare an datorită culturilor de soia, de cacao, creșterii vitelor, uleiul de palmier, toate aceste ramuri ale industriei. Întrebarea mea este ce veți face cu privire la această comunicare privind despădurirea și, în al doilea rând, sunteți pentru introducerea în legislației europene a unei um, legislații obligatorii, a unor acte obligatorii referitoare la strategiile companiilor în ceea ce privește participarea lor sau nu la procesul acesta de despădurire. Am făcut acest lucru și în cazul uh, minereelor, Ah, deci cred că trebuie să facem asta și în cazul lanțurilor de alimentare în acest domeniu. Lanțul de aprovizionare, deci al companiilor, trebuie avut în vedere. Apoi, ați menționat Mercosurul. Am înțeles ce a spus, domnule ministru, că da, există un capitol privind dezvoltarea durabilă în acord și asta se rezolve tot. Problema este că acest capitol nu rezolvă practic nimic. Nu există sancțiuni și, sincer, nu știu să existe vreun acord comercial în care să se integreze ceea ce avem noi în capitolul de dezvoltare durabilă. În Brazil, uh, despădurirea e foarte accelerată. Înainte de Bolsonaro era puternică deja și acum e și mai puternică. Amazonia are de suferit, popoarele de acolo sunt amenințate cu dispariția și politica lui Bolson- Bolsonaro merge total în sens invers angajamentelor din Mercosur. Dat fiind că președinția finlandeză vrea să echilibreze emisiile de carbon. O să luptați împotriva acestui acord? O să vă asigurați că în Amazonia va fi zero despăduriri? The ID Group, ID... Mulțumesc. În numele grupului ID Domnul sau doamna Hakarainen. Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, kiitos, että toitte metsäteollisuuden. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc că ați vorbit despre silvicultură în discursul dumneavoastră, pentru că Finlanda investește în silvicultură, în uh, gestiunea durabilă a pădurilor deja de sute de ani. Pădurile uh, cresc mai mult decât uh, oricând și de, cu aceasta și funcția lor de captare a carbonului. În centrul Finlandei, aproape toate pădurile au fost tăiate și arse. Însă, biodiversitatea a fost uh, menținută și pădurile au crescut din nou, de fiecare dată. Acum, oamenii spun că tăierile de pădure ar trebui să aibă loc uh, la ras, dar uh, asta e o prostie, pentru că dacă ne uităm la Canada, cea, mai, cea de-a doua țară din lume, ca număr de conifere, nu au deloc uh, puțuri de carbon. Pentru că pădurile, dacă nu sunt bine gestionate, nu vor deveni puțuri de carbon. Nu vor capta carbonul. Uh, silvicultura e o chestiune de viață și moarte. În Finlanda avem uh, expertiza, avem cunoștințele necesare în domeniu, nu depindem de importuri. Uh, la fel ca arte sectoarele industriei, industria metalurgică, de exemplu. Pe lângă asta, se produce energie regenerabilă sub formă de electricitate, care acoperă și depășește nevoile noastre. Vedem acum că silvicultura, silvicultura înflorește și pădurea este folosită la maximum. folosim aproximativ 70 de milioane de tone uh, de lemn în fiecare an. Și deci silvicultura este o chestiune de viață și de moarte. E important ca puțurile de carbon să nu fie uh, folosite, să nu fie tăiate și folosite uh, în alte scopuri. Ați luat în considerare și acest lucru? Mulțumesc! pentru ECR? Ana Zajewska. Jestem. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, Panie Ministrze. Mulțumesc. Domnule președinte, ă, dragă domnule ministru, dragi colegi, am ascultat ă, obiectivele dumneavoastră ambițioase, dar cred că aveți o misiune dificilă pentru că tocmai negociem bugetul. Bugetul încă nu a fost adoptat, a fost deocamdată doar prezentat și e un buget uh, în care resursele pentru PAC uh, sunt diminuate, s-au uh, făcut niște tăieri foarte importante pentru politica agricolă comună și mă întreb cum anume veți negocia cu Comisia Europeană și cu celelalte state membre, pentru că acum Comisia Europeană va fi constituită în curând și cred că veți încerca să obțineți mai mult de fonduri pentru Politica agricolă comună. Și cea de-a doua întrebare, cum veți lupta împotriva inegalităților? Pentru că eu cred că toți agricultorii ar trebui să primească aceleași sume. Și, nu în ultimul rând, birocrația și lupta împotriva birocrației. Cum să reducem birocrația? Cum să uh, facem să dispară blocajele, mai ales în primul pilon? Uniunea Europeană n-a reușit să facă foarte mult în acest domeniu și cred că e un subiect care necesită atenția dumneavoastră. Ați vorbit și despre Mercosur și v-ați referit la țări uh, asociate, dar cred că în curând veți avea informații de la agricultori, pentru că noi am primit aceste informații de la agricultorii noștri, îngrijorările acestora referitoare la siguranța alimentară, pentru că uh, avem uh, standarde foarte ridicate în ceea ce privește siguranța alimentară, în timp ce în Mercosur uh, ele sunt undeva foarte departe față de ale noastre. Deci, întrebarea este ce facem mai departe? Cred că trebuie să fim foarte fermi, foarte stricți pentru respectarea standardelor de siguranță alimentară. Și, nu în ultimul rând, uh, dumneavoastră sunteți un exemplu luminos al uh, felului în care se pot gestiona bine pădurile, dar mă întreb dacă veți pregăti un, uh, un manual sau un set de instrumente pentru ca aceste măsuri să poată fi puse în aplicare și în alte locuri. Mulțumesc. În numele GUE, Silvia Molig. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa ministeri Leppä. Mulțumesc, domnule ministru Leppa. Mă bucur uh, foarte mult că Finlanda și-a inclus schimbările climatice ca prioritate în programul său și că dorește să um, facă din Uniunea Europeană un lider în domeniul uh, combaterii schimbărilor climatice. Um, și acest lucru nu este discutat suficient. Vorbim întotdeauna despre importanța reducerii emisiilor, dar este la fel de important să se consolideze capturarea și stocarea carbonului. Și agricultura este, um, are șanse uriașe Vreau să știu ce propuneri concrete aveți în acest uh, domeniu pentru agricultori. Cum putem să facem agricultura mai durabilă din punct de vedere uh, ecologic în reforma PAC? Și apoi, încă o întrebare referitoare la puțurile de carbon. Am auzit mulți experți care spun că producem prea mult uh, lemn și că periclităm astfel poate uh, sequestrarea, capturarea uh, și depozitarea carbonului. Um, pentru că dacă sunt distruse puțurile de carbon, atunci uh, vom rămâne fără ele. Pădurile sunt cele care pot cel mai bine să capteze și să stocheze carbonul. Deci, cum, ce fel de măsuri concrete aveți în acest domeniu? Să oprim de asemenea, deteriorarea uh, biodiversității, care este de asemenea importantă din punctul de vedere al gestionării pădurilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule ministru, aveți acum aproximativ 15 minute pentru a putea răspunde la toate întrebările care v-au fost adresate. Herra puheenjohtaja, kiitoksia paljon hyvistä ja tiukoista kysymyksistä. Mulțumesc! Mulțumesc pentru multele întrebări dificile pe care mi le-ați adresat. O să încerc să vă răspund, începând cu silvicultura, pentru că mulți ați vorbit despre păduri. Cel mai important uh, lucru este acela al durabilității pădurilor, deci buna gestiune a pădurilor, despre care am vorbit. E important ca pădurile să crească într-un uh, ritm mai uh, alert decât ritmul tăierilor. Știu acest lucru din propria experiență, pentru că eu sunt proprietar de pădure, sunt agricultor și familia mea activează în acest domeniu de 480 de ani. Și în toți acești ani am considerat că este foarte important să îngrijim mediul, astfel încât următoarea generație să aibă resurse chiar mai bune decât noi. Acest lucru este um, cel mai important pentru noi. Al doilea element important este legat de despădurire. Trebuie să uh, reducem despădurirea. Și mi-ați dat uh, niște idei bune despre cum am putea să îi obligăm pe partenerii noștri comerciali să uh, respecte regulile. Acest lucru este foarte important și eu vreau să facem progrese în acest sens în timpul președinției noastre. Cum putem să o facem? Finlanda a crezut întotdeauna în colaborare bazată pe reguli. Acesta este principiul care ne ghidează și acum vorbim de silvicultură, vorbim de bioeconomie și cineva a întrebat cum putem să ne asigurăm, să asigurăm că putem să garantăm competitivitatea industriei în același timp. Eu cred că partea industriei noastre va fi bazată pe bioeconomie, ceea ce înseamnă că va trebui să adopte noi tehnologii, să facă noi investiții și aceste investiții vor permite industriei să producă într-un mod ecologic. Iar noi vom beneficia de noi produse care să înlocuiască materiile prime fosile pe viitor. Cu toții trebuie să facem uh, acest lucru. E, e un lucru limpede ca lumina zilei. Acest lucru trebuie să se întâmple în Europa, dar Uniunea Europeană trebuie să se asigure că același lucru se va întâmpla și în comerțul internațional. Ați vorbit despre CFM, cadrul financiar multianual. Am auzit multe întrebări despre asta. E foarte clar că ambițiile noastre mai ridicate în, în domeniul schimbărilor climatice înseamnă că avem nevoie și de mai mulți bani. Și cerințele și finanțarea trebuie să meargă mână în mână. De aceea vrem să colaborăm cu Comisia și cu statele membre, astfel încât să ajungem la o situație echitabilă între statele membre. Și trebuie să ne asigurăm că pilonii pe care îi avem la dispoziție funcționează pentru a atinge obiectivele pe care le avem. Comunicarea Comisiei cu privire la reforma PAC este foarte bună. Include multe elemente care ne pot ajuta să atingem noile obiective și, de asemenea, ne pot ajuta să simplificăm multe lucruri, ceea ce este foarte important pentru Finlanda. E important să putem simplifica lucrurile, ceea ce înseamnă că vom avea și alte instrumente la dispoziție. Digitalizarea, de exemplu, ne va ajuta și la controle, de exemplu. Și vom face demersuri și în acest uh, în acest domeniu. Rolul agriculturii în sistemul global este uriaș și sarcina cea mai importantă a agriculturii este să asigure uh, alimentele, alimente care să fie produse în mod durabil pentru a putea menține biodiversitatea și acest proces trebuie să fie unul echilibrat. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă noi tehnologii în agricultură, înseamnă că trebuie să apelăm la cercetarea de ultimă oră și rezultatele cercetării de ultimă oră trebuie să fie apoi desfășurate la nivel practic în întreaga Europa. Astfel putem să ne consolidăm competitivitatea față de alte zone economice. E foarte important acest lucru. Și aici avem o legătură și cu uh, alegerea produselor pe care să le cultivăm și a modalităților de a cultiva. Și de aceea, Consiliul Informal de Agricultură și Pescuit de la Helsinki din toamnă se va focaliza tocmai asupra acestor elemente. Cum putem să captăm și să stocăm mai mult carbon în sol și în același timp să îmbunătățim cultivarea produselor. Astfel vom avea noi beneficii și uh, de mediu și uh, climatice. Sigur că este o problemă cu multe dimensiuni. Stocarea carbonului în sol este de, de însemnătate majoră și e important să facem mai multe cercetări în domeniu. Pentru că știm mai multe despre ceea ce se întâmplă la suprafața solului decât despre ce se întâmplă în straturile mai profunde ale solului și trebuie să studiem aceste lucruri. De asemenea, ați întrebat despre situația din insulele Oland și v-ați referit la uh, interdicția de pescuire a codului. Da, situația codului s-a deteriorat, dar într anumite zone codul e într-o situație bună și am discutat acest lucru cu Comisia. E important ca și Comisia să ceară niște informații științifice, informații um, de la fața locului despre evoluția stocurilor de pește. Sigur că situația e diferită în locuri diferite și trebuie să observăm aceste diferențe. Apoi, pentru că am ajuns la pescuit. După cum am spus, vom folosi informațiile științifice pentru a acționa. Vrem uh, un pescuit durabil, vrem uh, stocuri uh, uh piscicole durabile și trebuie întotdeauna să privim spre viitor, dincolo de ziua de azi. Și aici Comisia are multe competențe, într-adevăr. Acum, despre Mercosur. Este un acord uh, foarte dificil. Doar cu câteva zile înainte de uh, Consiliul uh, Agripeș am primit acest document pe care, sigur, fiecare stat membru îl va analiza pentru a vedea cum anume, de ce, ce fel de efecte va avea acest uh, acord asupra agriculturii și așa mai departe. Și acest proces, sigur că va dura ceva timp. Sigur că sunt multe semne de întrebare, e clar acest lucru. Dar uh, vom căuta răspunsuri și acest lucru este clar. Vrem să colaborăm cu Parlamentul, cu Comisia, mai ales cu Comisia, sigur, pentru că Comisia are competențe în acest uh, domeniu. Vrem să luăm uh, pe rând toate chestiunile și după ce le vom analiza cu atenție, putem să luăm decizii. Sigur că înțeleg îngrijorarea, îngrijorările dumneavoastră, le înțeleg foarte bine. Sigur că acordul de la Paris trebuie să fie, trebuie să nu fie uitat. Am auzit o întrebare și despre pesticide. E important să înțelegem că una dintre pietrele de temelie ale PAC și ale reformei PAC se referă la biodiversitate, ceea ce acoperă multe aspecte, inclusiv polenizarea și insectele care fac polenizarea. Și e important să ne asigurăm că să asigurăm și bunăstarea insectelor mai ales a celor care polenizează, pentru că sunt implicate în procesul de polenizare, pentru că acest lucru este foarte important pentru agricultură. Și noua PAC, uh, într-adevăr, conține multe instrumente pe care statele membre le pot folosi pentru a proteja biodiversitatea și sunt mulți indicatori pentru a monitoriza uh, acest proces. Însă, sigur că munca aceasta este în curs arhitectura verde. Este strâns legată de reforma PAC. Am avut deja o discuție îndelungată și uh, foarte utilă în primul uh, uh Consiliu, astfel încât să vedem care sunt posibilitățile de reformare și care este flexibilitatea pe care statele membre o pot folosi pentru a lua în considerare uh, constrângerile naturale și condițiile diferite um, în legătură cu care nu putem să facem mare lucru. Și propunerile comisiei sunt bine fundamentate. Să, pot să vă dau un exemplu din, din Finlanda. Și ca agricultor pot să vă spun uh, acest lucru prin cel de-al doilea pilon, în Finlanda, am introdus stimulente puternice și astfel am reușit să convingem aproape 90% din agricultori să își asume aceste soluții, ceea ce ne arată că e nevoie de soluții bine adaptate pentru a putea să îndeplinim obiectivele globale. Trebuie să luăm în considerare condițiile locale, provocările locale. Aceasta este una dintre prioritățile noastre. Pitää. Ja lopuc lopuksi puhai. Un lucru de care trebuie să ținem cont în permanență. Dați-mi voi să închei cu câteva cuvinte despre pesticide și procesul de autorizare a acestora. EFSA reprezintă, bineînțeles, instrumentul nostru principal în această privință. Trebuie să beneficieze de suficiență finanțară pentru procesele de evaluare de risc pe care le derulează. Activitatea EFSA este foarte importantă și reprezintă temelia pentru deciziile noastre în ceea ce privește deciziile de gestionare a riscului. În calitate de președinție vrem să ne asigurăm că EFSA va beneficia de tot ce are nevoie pentru a-și desfășura activitatea. pentru că EFSA desfășoară activitate științifică deosebit de importantă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Intrăm acum în cea de-a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Vom proceda în două etape. Avem 13 deputați, 7 în prima rundă, după care vom da cuvântul ministrului pentru răspunsuri, după care voi da cuvântul celorlalți șase deputați care au mai rămas, pentru că în caz contrar veți avea un bloc de 13 întrebări la care să răspundeți. Dacă vreți, putem proceda și așa, sau cel mai bine să procedăm în două etape. Începem cu Alexander Ben Huber pentru PP. Stimate domnule președinte, stimate domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea acestui uh, program deosebit de ambițios. Veniți uh, dintr-un uh, mediu cu o puternică încărcătură agricultură. Um, Agricola ați vorbit despre protecția mediului și vreau să știu care e părerea dumneavoastră în ce privește directiva Habitat pentru floră și faună, această directivă care există din 92, nemodificată. În ultimii ani s-au înregistrat probleme considerabile și e foarte greu să mai asigurăm protecția mediului uh, la zonele rurale. Stocurile de pește sunt uh, protejate, beneficiază de protecție considerabilă în temeiul directivei privind uh, habitatul, însă între timp aceste stocuri uh, au uh, distrus uh, habitatul din multe râuri și lacuri, iată de ce multe animale nu mai pot coexista. Um, aceeași problemă se aplică și lupilor, o populație de 17.000 uh, la ora actuală de exemplare. Viața în zona alpină, văzându-se deosebit de afectată uh, de prezența acestora, doriți, intenționați să modificați directiva privind habitatul? Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să vă rog să vă încadrați în uh, intervalul alocat de un minut. Domnul Silde pentru Eșide. Stimate domnule ministru, Parlamentul austriac a fost uh, primul care a luat la nivel european decizia să interzică folosirea glifosatului începând cu 1 ianuarie 2020. Au existat multe motive justificate pentru a lua această decizie, combinată cu un sprijin amplu din partea opiniei publice. Nu ar trebui să fie însă punctul final. Acum e vorba de a lua măsuri suplimentare care să preîntâmpine folosirea unor substanțe nocive un efort comun pentru a găsi alternative rezonabile, alternative fezabile pentru agricultori și, bineînțeles, pentru consumatori. Vreau să vă întreb dacă vor exista inițiative din partea dumneavoastră pentru a promova cercetarea și dezvoltarea, uh, cât și eforturile pentru a găsi alternative fezabile. Mulțumesc! Mulțumesc, Martin Auzic, pentru Renew. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, vorbeați de politica agricolă comună, care se referă la climă, la biodiversitate, dar și la bunăstarea animalelor. Mai mulți oameni au adus în discuție acest uh, subiect, așa că nu am să-l reamintesc, ci am să mă refer la um, o altă dimensiune neamintită, emisiile și bunăstarea animalelor. Și mă întreb ce abordare, la ce abordare va recurge președinția finlandeză aici, pentru că există o strânsă legătură cu defrișarea din Amazon. Uh, Există aspecte punctuale în ce privește bunăstarea animalelor și um, crescătorile de animale pe care președinția finlandeză le va lua sub lupă. În continuare, mă interesează um, silvicultura. Mă bucur să aud foarte multe despre uh, silvicultura durabilă. Din păcate, însă, o provocare nu doar în uh, afară, ci și în Uniunea Europeană. Uh, o reprezintă defrișările în zone care beneficiază de protecție sporită, precum siturile Natura 2000. Există inițiative pe care președinția dumneavoastră vrea să le promoveze pentru a asigura o mai bună protecție a siturilor Natura 2000. Mulțumesc! Mulțumesc, Christian Schneider, pentru PP. Cristine, mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, sau, uh, vi s-au adresat deja multe întrebări referitoare la PAC și care este abordarea comună pe care am putea găsi-o și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Putem uh, proteja biodiversitatea doar dacă reușim să găsim o abordare comună împreună cu agricultorii și crescătorii de animale. Aș vrea V-aș fi recunoscătoare dacă puteți să ne explicați care sunt pozițiile concrete pe care le va adopta Consiliul la conferința ONU, um, care se va organiza anul viitor, unde se prevede adoptarea unui acord global de climă, care sunt um, măsurile pe care intenționați să le propuneți pentru ca Europa să fie în avangarda protecției biodiversității. Am o altă întrebare referitoare la acordul cu Mercosur în ceea ce privește Uh, protecția fitosanitară se prevede introducerea unor mecanisme specifice care să asigure uh, sănătatea consumatorilor în orice clipă. Concret, se vor proteja standardele Uniunii și cum uh, se va face controlul și asigurarea că se vor respecta um, aceste dispoziții. Mulțumesc! Mulțumesc, Cezar Luena, pentru SID. Mulțumesc foarte mult. Aici sunt, domnule ministru. Ați vorbit de politica agricolă comună, de cadrul financiar multianual. Eu uh, vă spun că fondurile nu ar trebui tăiate. Cred că poziția Comisiei Europene merge în acea direcție. Prin urmare, simplificare, flexibilizare, da, în regulă, dar dacă îmi permiteți, mi-aș dori ca dumneavoastră să uh, apărați în fața Consiliului ideea că fondurile PAC, având în vedere importanța acestea, ar trebui să rămână neatinse. În al doilea rând, în ceea ce privește sectoarele agricole și uh, silvice, dacă ați putea să ne dați exemple de măsuri mai concrete pentru a asigura uh, protecția agriculturii, silviculturii, lupta împotriva schimbărilor climatice și un alt lucru amintit deja, și anume dezvoltarea bioeconomiei. În al treilea rând, acordul cu Mercosur, um, denumirile de origine beneficiază de protecție în proiectul de acord și mm, m-aș bucura dacă ați continua să le apărați în continuare. Și nu uitați, trebuie să apărați fondurile PAC la Consiliu. Mulțumesc, Martin Auslig, pentru verzi. Martin Häusling, îmi cer scuze. Domnule ministru, spuneți că două treimi din fonduri se fac uh, pentru plăți uh, la suprafață fără condiții um, și că ar trebui să impunem niște condiții de performanță pentru agricultori, uh, condiții care să țină de um, performanța de mediu. Sincer, nu cred că e neapărat bine pentru agricultori, pentru că Uh, până acum, uh, toate aceste măsuri au un caracter voluntar și ar trebui să dăm dovadă de mai multă ambiție dacă chiar vrem să facem ceva. Ați vorbit de, cele, de cei doi piloni, cel de-al doilea ar trebui să fie fondurile sale reduse cu 30%. Spuneți că uh, ar trebui să acordăm mai multă finanțare pentru măsurile ecologice. Ați abordat subiectul rezistenței antimicrobiene în continuare se folosesc antibiotice în creșterea animalelor și o problemă în continuare um, conform unei decizii CEJ uh, anumite produse au fost considerate ca conținând substanțe um, modificate genetic, de ce Consiliul deocamdată nu a reacționat uh, în consecință? Mulțumesc, Maria Spirachi, pentru PP. Mulțumesc, domnule ministru, bun venit. Aș vrea să scot în evidență trei subiecte deja amintite, dar care cred eu că ar trebui să primească informații suplimentare. În primul rând, finanțare. Bineînțeles, în cadrul obiectivelor de mediu. Având în vedere că e nevoie de o tranziție de la modelul de finanțare actuală, trebuie să ne gândim însă și la o finanțare suplimentară. Bea a asigurat, uh, a anunțat lansarea unui pachet suplimentar de 1 miliard de euro pentru măsuri ecologice în agricultură, dar aș vrea să știu oare câți fermieri vor beneficia de această posibilitate. În Grecia doar 7% din uh, agricultorii noștri au competențe atestate uh, este, bineînțeles, un grad uh, de instruire deosebit de redus în Uniunea Europeană. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește formarea agricultorilor? În continuare, cum veți motiva statele membre pentru ca acestea să pună în aplicare măsurile prevăzute? Mulțumesc pentru această primă rundă de întrebări. 10 minute, după care trecem la cea de-a doua runda de întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări excelente. Da, e din ce în ce mai greu. Câteva din întrebările adresate se încadrează mai mult la portofoliul altor miniștri. Directiva uh, privind habitatele. E o directivă veche, e adevărată, dar uh, se încadrează mai bine la portofoliul ministrului de mediu. Prin urmare, sunt convins că, domnul, uh, că ministrul nostru de mediu va răspunde la această întrebare. Situația stocurilor de diferite animale variază, e clar și e bine să facem evaluări periodice implementarea deciziilor în ce privește siturile Natura 2000 îi revine de asemenea Ministrului Mediului. Bineînțeles, acordurile trebuie întotdeauna respectate. Ce s-a stabilit trebuie pus în aplicare. Așa vom. Așa facem lucrurile în Finlanda și așa vom proceda și în timpul președinției noastre. Trecând acum la glifosat. Într-adevăr, avem nevoie de pesticide alternative și trebuie să găsim noi substanțe cu metode alternative. Bineînțeles, noi vom încuraja orice efort merge pe această cale. În cazul glifosatului depinde de cum e folosit, lucru care se aplică de altfel și altor uh, pesticide. Nu, problema nu e că folosim pesticide, ci cum se folosesc acestea. Aici revenim la diferite probleme de natură tehnică și impactul pe care le au aceste diferite tehnici asupra naturii bunăstarea animalelor a fost adusă în discuție în repetate rânduri de diferiți deputați. Este un lucru important. Când vorbim de acordul cu Mercosur, exportul de animale vii, creșterea animalelor, aici, bineînțeles, animalele trebuie respectate și bunăstarea lor. Acesta este punctul nostru de plecare. Iar dacă lucrurile nu stau așa, trebuie să luăm măsuri. Încă o dată, regulile stabilite trebuie respectate și trebuie să le cerem uh, și altora să le respecte. Uh, revenind acum la Mercosur. Există clauze de salvgardare care trebuie respectate. Există o clauză de salvgardare referitoare la rezistența antimicrobiană, de asemenea. Să pus o întrebare referitoare și la antibiotice, dacă sunt uh, în favoarea folosirii acestora în profilaxie. Nu. Antibioticele sunt folosite pentru a trata boli, nu în profilaxie. Dacă vrem să acționăm profilactic, trebuie să îmbunătățim condițiile în care sunt crescute animalele. Pentru că, în caz contrar, ne putem găsi în situația în care antibioticele nu vor mai da rezultate, lucru deosebit de îngrijorător pentru noi. Este foarte important uh, că s-a adus în discuție acest subiect al rezistenței antimicrobiene. Consumatorii vor să știe ce intră în produsele pe care le consumă. Cum sunt produse fabricate și rezistența antimicrobiană intră la acest capitol. Ambițiile um, legate de politica agricolă comună. Cred că PAC este o politică ambițioasă. Acum, în ceea ce privește ce urmărește, dacă există obiective ambițioase de mediu, cred că acestea se regăsesc în uh, PAC. Spun pentru a treia oară că trebuie să ținem cont că atunci când avem obiective tot mai ambițioase, trebuie să avem grijă să nu reducem finanțarea. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Am spus asta odată, am spus-o de mai multe ori, am spus-o și înainte de președinția finlandeză și o repet. Nu mai știu cine spune că sper că veți apăra finanțarea pentru PAC. Vă asigur că voi face acest lucru. Avem uh, un guvern finlandez nou-nouț și acest obiectiv se regăsește în programul nostru de lucru. Acum, în ce privește diferitele mecanisme care să ajungă la agricultori, e important să avem diferite surse de finanțare. E, bineînțeles, nevoie și uh, să îmbunătățim uh, pregătirea agricultorilor. Acum vă vorbesc în calitate de agricultor. Dacă nu îți uh, îngrijești competențele, dacă nu încerci să găsești noi soluții, să te reorientezi, atunci uh, e sortit eșecului. Trebuie să ne asigurăm că agricultorii beneficiază de competențele de care au nevoie. Sunt uh, deosebit de mulțumit de noile competențe ale tinerilor agricultori. Noi trebuie să ne asigurăm că aceștia uh, vor fi, continua să fie încrezători în viitor și vor continua să producă hrană pentru noi pe viitor, pentru a asigura prin intermediul lor uh, securitatea alimentară. Iată de ce investițiile în uh, formare în cercetare și dezvoltare sunt foarte importante. Mulțumesc! We'll switch to Eric Andrieux. Trecem la Eric Andrieux acum de la SCD. Oui, merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre, de, de votre présence. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Vă mărturisesc că sunt un pic neliniștit de ce aud. Ne-a spus că o să conduceți șase luni Consiliu. E bine, o să discutăm de PAC, reforma politică agricole comune, pe PAC și buget. Toți miniștrii de agricultură ne spun că e finele bugetului PAC și ce vedem aici e o reducere cu 15% PAC și 10% politica de coeziune, de 25% reducere. Ați spus că contați pe efectul de pârghie al dezvoltării rurale, dar trebuie totuși să fim atenți care e acest impact. Bine ați venit, deci, în lupta aceasta pentru un buget suplimentar. Pacul este o mare miză. Ne spuneți că nu, pe plan strategic totul merge cum trebuie. De 10 luni, Consiliul dezbate și discuțiile par să derapeze. Eu urmăresc foarte îndeaproape aceste discuții n-au fost luate în considerare deloc recomandările comisiei noastre. Deci cred că ambiția PAC în ceea ce privește clima, biodiversitatea, sănătatea umană și alimentară, nevoile PAC uh, în ceea ce privește uh, structura mediului nu este deloc la înălțime. Întrebarea mea este, intenționați să revizuiți modelul PAC în discuție sau veți continua să duceți mai departe ce e deja prezentat ca propunere și care nu e deloc la înălțimea PAC pe care o dorim noi? Mulțumesc! Acum Maria Seraro din partea Renew. Bine ați venit, domnule ministru. PAC. La PAC o să mă refer și eu foarte pe scurt. Reforma este într-adevăr una ambițioasă, în sensul că sunt incluse în această politică și îndeplinirea obiectivelor de la Paris și ale Agendei 2030. O mai mare flexibilitate pentru a le atinge și Aș vrea să-mi spuneți dacă această flexibilitate și planurile strategice naționale pot să ducă la o posibilă renaționalizare a unei politici ce până acum a fost comunitară și cum vedeți posibilitatea de a face o armonizare atât în ceea ce privește aprobarea, monitorizarea, implementarea normelor comune și strategice. Apoi, cum a spus și președinția, dincolo de ecocondiționalitate, vrem să știm dacă există și niște măsuri de stimulare, astfel încât crescătorii de animale și agricultorii, dacă vor să facă mai mult, să înțeleagă că aceste ecoscheme sunt obligatorii. Și am vrea să știm dacă președinția nu crede că și perspectiva de gen trebuie introdusă în obiectivele de mediu. Să vorbim și despre femei agricultoare cu același tratament, cu tratament egal. Deci să introduce acest lucru în PAC. Toți. Mulțumesc! Din partea grupului ID Aurelia Benie. Monsieur ministru, Domnule ministru, stimați colegi, programul președinției finlandeze pentru următoarele șase luni dă naștere la semne de întrebare cu privire la orientările sale. Protecționismul este menționat ca fiind o sursă de îngrijorare de îngrijorare și totuși noi cerem o mai mare localizare a consumului din motive de trasabilitate și calitate sanitară. Pe teritoriul nostru au ajuns produse din Canada cu substanțe care de mult sunt interzise la noi. Canada exercită presiuni pentru ca Uniunea Europeană să nu interzică anumite substanțe folosite în agricultura intensivă. De altfel, Finlanda se numără printre statele care au fost pentru utilizarea glifozatului până în 2022. Următoarele șase luni trebuie să se axeze pe evoluția politicilor naționale. Franța pare să fie hotărâtă să interzică aceste substanțe pe viitor. Veți încuraja statele care se angajează pe acest drum? Mulțumesc! Mulțumesc! Azecam pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Hra, complimentire. Stimate domnule ministru, vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru faptul că săptămâna trecută în Consiliul de Agricultură ați facilitat discuția referitoare la transportul animalelor pe termen lung, pe distanțe lungi, în, uh, la temperaturi ridicate, chiar peste 40 de grade. Am văzut o navă care părăsea un port din România cu 70.000 de animale care au rămas uh, la bord zile în șir și evident că condițiile erau extrem de dure. Mergeau spre cuveit Aș vrea să știu, domnule ministru, cum intenționați dumneavoastră să implementați și să faceți eforturi pentru a pune capăt acestui transport îngrozitor. Sunteți gata să discutați cu colegul dumneavoastră, ministrul român, și să puneți ceva în funcțiune la nivel european? Mulțumesc! I will give the floor again. Doamna Daliovska, ECR în a doua rundă, dacă vreți să interveniți. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie ministrze, ponieważ chciałam być zdyscyplinowana i pilnowałam czasu. Nie Domnule președinte, mulțumesc. Încerc să păstrez disciplina. În intervenția anterioară n-am putut să pun o întrebare și o să încerc să vă pun acum. Când vorbim despre păduri și despre energii regenerabile, protecția climei și așa mai departe, să nu uităm că trebuie să împiedicăm să se producă situații pe care le constatăm și în statele membre mari, unde uh, copacii sunt tăiați, procesul de despădurire continuă pentru a uh, instala eoliene pot fi găsite și alte zone unde aceste eoliene să fie plasate fără să fie nevoie să se taie copaci și să punem în pericol habitatele. Deci și la asta cred că ar trebui să ne gândim. Poate când discutăm, uh, prin urmare, despăduririle și împăduririle, să vedem cum putem proteja pădurile, cum putem să ne îndreptăm către uh, reducerea emisiilor de carbon și atunci uh, poate că am putea găsi și o soluție mai bună. And the last question uh, by Eleonora Evi. Ultima întrebare din partea neafiliaților. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Ați vorbit despre rezistența la antibiotice. Aș vrea să revenim un pic la subiectul acesta pentru că e un fenomen care a luat niște proporții enorme. Peste 33.000 de persoane au decedat în Europa din acest motiv și în ceea ce privește viitorul se vorbește despre 10 milioane până în 2050. În mare parte, răspunderea pentru acest fenomen poate fi alocată abuzului de antibiotice și creșterii intensive de animale care duce și la gaze în nivel ridicat de gaze cu efect de seră, la poluarea apelor, a solurilor, uh, la pierderea biodiversității și chiar la dispariția anumitor specii. Avem cam 300 de milioane de animale crescute în cuști în Europa, care efectiv nu se pot mișca în mod natural și asta trebuie menționat. Există o inițiativă a cetățenilor europeni cu 1200, 1.200.000 de semnături, o coaliție enormă la nivel european și aș vrea să știu dacă să ascultați cererile cetățenilor. Putem renunța în sfârșit la un model de creștere intensivă care duce la toate aceste probleme și să promovăm un model mai corect? Ce intenționați să faceți în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum aveți la dispoziție 10 minute, domnule ministru, pentru a da răspunsuri. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos jälleen kysymyksistä. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc deputaților pentru întrebări. O să încerc în măsura posibilului să le răspund în ordinea în care au fost adresate. În ceea ce privește finanțarea, încă mai sunt multe întrebări și asta este un lucru bun, pentru că este un element esențial pentru politica comună. Coeziunea este esențială pentru noi. Sigur că o să o promovăm. Aș putea de asemenea să spun că finanțarea este foarte importantă în ceea ce privește PAC și că șefii de guvern vor lua până la urmă niște hotărâri în acest sens. Pe ansamblu, e nevoie pentru fonduri suficiente pentru politicile de mediu și agricole. Există reduceri, în special la nivelul pilonului 2. Reduceri care au fost propuse și care, da, ne pun dificultăți. Trebuie să existe un echilibru între nivelul de ambiții pe care îl prezentăm și fondurile pe care le alocăm. Este foarte important acest lucru. Fondul de dezvoltare rurală și coeziune sunt foarte importante, la fel și nivelurile de venituri durabile pentru agricultori și avem nevoie de un sistem simplu, atât din perspectiva activităților agricole, cât și la nivelul activităților de gestionare. E nevoie, evident, de flexibilitate și Finlanda, în termeni generali, își dorește o politică agricolă mai ambițioasă și condiționalitatea este un element esențial. Trebuie să avem o bază pentru politica agricolă cu o dimensiune solidă de coeziune. Dar flexibilitatea trebuie de asemenea păstrată pentru că ne ajută să avem acțiuni care vizează clima și care sunt adaptate la specificitățile diferitelor regiuni. Trebuie ca lucrurile să fie privite într-un mod cât mai inteligent și să găsim soluții pentru a îmbunătăți situația, pentru că asta ne interesează. În ceea ce privește bunăstarea animalelor și transportul pe distanțe lungi, da, este o problemă foarte gravă pe care o luăm foarte în serios și, așa cum am spus în prezentarea mea introductivă, neajunsurile pe care le-am identificat la nivel nivelul transportului de animale pe distanțe lungi nu sunt noutăți, durează de mult timp. Consumatorii trebuie să înțeleagă faptul că uh, ne interesăm și ne dorim să se respecte condiții corecte în întregul lanț de alimentare. Finlanda monitorizează această situație în calitate de președinție și o să avem această discuție la nivelul comisiei uh, cu șefii serviciilor veterinare. Produsele alimentare din Europa au o calitate foarte ridicată și de aceea, în ceea ce privește SPG-urile, monitorizăm statele terțe. Principiul precauției și respectarea sănătății publice sunt niște criterii ce pot fi folosite dacă vrem să eliminăm anumite produse de pe piață. Să nu uităm. Asta este direcția în care vrem și trebuie să acționăm. Și ca să revenim din nou la subiectul defrișărilor, ați spus pe bună dreptate, este foarte important ca zonele care pot fi împădurite să fie împădurite, astfel încât pădurile să fie regenerate. În Finlanda de 100 de ani există o obligație că dacă se taie păduri sau a, copaci, trebuie ca să existe o garanție că există și reîmpădurire. Este o lege pe care o avem în Finlanda, este una foarte bună pentru că este important să îmbunătățim creșterea pădurilor pentru a ne asigura că se captează mai mult carbon și pentru a ne asigura că putem să ne îndreptăm către energii regenerabile. Apoi, creșterea intensivă a animalelor. De exemplu, în cazul păsărilor, este interzisă creșterea în cuști în Europa. Trebuie să consolidăm și să intensificăm relațiile și cu consumatorii și cu producătorii și să găsim noi modalități de îmbunătățire a bunăstării animale. Dar trebuie să ne asigurăm că avem și reguli care să asigure securitatea alimentară, să nu existe probleme, bucle de scăpare De exemplu, să nu avem produse alimentare care vin din afara Europei și care să nu respecte normele europene. Este o acțiune pe scară mare pentru că este foarte important să avem grijă de animale. E o răspundere ce ne revine tuturor. de ma part, vous n'avez pas... În ceea ce mă privește, N-ați răspuns la întrebarea în ceea ce privește acordul referitor la biodiversitate și China. Doamna Schneider a pus această întrebare, dar probabil că al coleg de la mediu va veni aici cineva da aceste detalii, da? Bun, deci între... întrebarea o păstrăm pentru mâine, practic. Într-adevăr, aceasta este o întrebare pentru Ministrul Mediului. Ce mă privește pe mine este cooperarea pentru protejarea pădurilor și cum putem exporta cunoștințe și informații referitoare la silvicultură. Am exportat aceste informații în China și e un lucru foarte important Doar așa ne putem ajuta că îi ajutăm pe chinezi să-și atingă și ei obiectivele. Sunt subiecte pe care le cunoaștem și avem obiective comune, dar este clar că e nevoie de cooperare și ajutor internațional. Thanks a lot for your answers. I think you You had. Mulțumesc foarte mult pentru, între, pentru răspunsuri. Cred că ați înțeles care sunt prioritățile în ceea ce privește Mercosur, CLP, bugetul pentru agricultură și așa mai departe. Bun, ne mai rămân 5 luni de acum în care putem continua acest dialog, 5 luni și jumătate de președinție finlandeză și sper să avem și alte ocazii cu, înainte de finele președinției dumneavoastră, să vă avem din nou alături de noi și să facem schimb de informații referitoare la negocierile, cum ar fi cele pe CFM sau PAC. Mulțumesc încă o dată și le mulțumesc tuturor pentru faptul că au respectat uh, limitele de timp, astfel încât toată lumea să poată interveni și să pună întrebări. Trecem la restul punctelor de pe ordinea de zi după o scurtă pauză. Okay, we are going to uh, start again. Haideți să reluăm ședința. So please join your seat. Așa că vă rog să luați loc. Thank you. So the first item Mulțumesc! Următorul, primul punct este adoptarea ordinii de zi. Greu, greu. Deci cred că putem să considerăm uh, ordinea de zi adoptată. Putem să trecem cel de-al doilea punct. E vorba de chestiuni interne, de câteva anunțuri. Trebuie să reamintesc uh, Mm, câteva reguli, pentru că e prima noastră reuniune astăzi. O să vă rog pe aceia care nu participați la această reuniune să părăsiți sala. Așadar, primul punct de informare. Există interpretare astăzi în 20 de limbi dar există o solicitare formală din partea secretariatului pentru a economisi bani. Dacă nu participați la o reuniune și ați cerut interpretare într-o anumită limbă, atunci vă rugăm să anunțați secretariatul astfel încât să putem evita costuri suplimentare pentru interpretare sau traducere, spune președintele. E o bună gestionare a resurselor și cred că cu toții împărtășim acest obiectiv. Pentru că suntem cu toții contribuabili și contribuabili europeni. În al doilea rând, vreau să vorbesc despre dosarul uh, electronic pentru ședințe, un alt, un alt exemplu de bună gestiune a resurselor, a resurselor de hârtie. Comisia Envi are toate documentele în format electronic sigur că puteți să le tipăriți dacă vreți, dar documentele nu sunt tipărite, ci sunt trimise electronic prin aplicația e-meeting. Deci dacă vreodată aveți vreo întrebare în acest sens, vă rog să vă adresați secretariatului. Cel de-al treilea anunț este că ați primit, cred că toată lumea a primit uh, un pachet de bun venit pentru noi membrii Envi, care conține multe informații despre modul în care funcționează comisia, care sunt competențele noastre, dosarele și așa mai departe. Dacă aveți orice fel de întrebări, vă rog să vă adresați secretariatului. Și cel de-al patrulea anunț se referă la faptul că secretariatul s-a schimbat de asemenea și suntem norocoși să avem un nou șef de unitate pe doamna Sarah Blow din Luxemburg. Pot să vă spun că noi am colaborat deja de o săptămână foarte bine, o echipă foarte bună, cred că cea mai largă echipă din Parlament, cea mai mare echipă de secretariat pentru uh, toate comisiile Parlamentului, 28 de persoane. Dacă sunteți raportor, raportor din umbră, aveți orice fel de întrebări, temei juridic, vă rog să nu ezitați să vă adresați secretariatului pentru a primi informații corecte, concrete, precise și mă bucur că Sara și echipa ei ne ajută. Și ultimul punct de informare se referă la o schimbare din secretariat Tina Distarevici a părăsit secretariatul după șapte ani, s-a mutat la secretariatul ITRE și îi urăm toate cele bune. Deci acestea au fost câteva informații de ordine intern. Mâine vom discuta despre chestiuni uh, politice, când vom vorbi despre uh, la reuniunea coordonatorilor, uh, despre alocarea dosarelor pe diverse domenii. Și o să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul exercițiu financiar 2020. O să trec la franceză, dacă nu vă supărați. În calitate de președinte a acestei comisii, am fost ales de coordonatori ca raportor pe acest aviz referitor la bugetul care se realizează an de an. Voi împărtăși cu dumneavoastră, în calitate de raportor pe acest subiect, câteva elemente care se regăsesc în documentul pe care îl vom transmite comisiei. În primul rând, pragul de 20% de cheltuieli pentru mediu, obit obiectivul actualului CFM nu a fost atins, deoarece până la ora actuală ele se ridică la 19,7%, da, nu, se, nu sunt deosebite de îndepărtate de 20%, însă ar fi putut fi mai un pic peste pragul de 20%, mai degrabă decât un pic de sub. Iată de ce în viitorul CFM va trebui să accelerăm cheltuielile pentru mediu și să asigurăm un minim de 21% de cheltuieli pentru mediu, în acest fel permițându-ne să reechilibrăm obiectivul inițial. Un al doilea element important în discuția de la Consiliu, care și-a prezentat poziția pe 11 iulie, cheltuielile prevăzute în uh, domeniul de activitate a acestei comisii au fost reduse cu 1,5 miliarde de euro. Este, prin urmare, foarte important ca în discuțiile pe care le vom purta cu Comisia și cu ministrii de resort să transmitem un mesaj ferm că vom înainta amendamente pentru că aceste 1,5 miliarde de cheltuieli în favoarea mediului care au fost tăiate să fie reintroduse în bugetul pentru anul 2020. las la o parte alte elemente ale acestui aviz pentru a ajunge la ideea că este esențial, lucru de altfel era din ori de ministru, ca agențiile pe care le supraveghem într-o anumită măsură de la comisia noastră să fie dotate cu resurse suficiente pentru a-și realiza activitatea beneficiind de independență deplină. Ni se cere o independență a datelor față de industrie, o independență științifică. Iată de ce trebuie să ținem cont de faptul că agențiile ne permit să ne atingem acest obiectiv ambițios. Iată de ce pentru 2020 este esențial ca dotarea finanța, financiară de care beneficiază agențiile să fie la înălțime. Ultimul punct asupra care doream să, insistăm, să insist este că acest buget este, bineînțeles, ultimul din uh, cadrul financiar multianual uh, până în 2021, 2020-2021 și noi, în calitate de deputați, ă, vom putea să-i cerem comisiei să concretizeze noile orientări deja prezentate de noua președintă a comisiei. Prin urmare, ca acest nou buget ă, să fie marcat de prioritățile prezentate de această nouă președintă conform celor uh, declarate la Strasburg. Aici intră și acel faimos 21% pentru cheltuielile de mediu. ca liniile directoare ale bugetului să se alinieze la principiul acordului de la Paris. Iată, ne putem închipui că acest Uh, an, uh, ultimul din acest CFM, să fie un fel de uh, an pilot pentru aceste noi inițiative. Cam atât aveam să vă comunic în calitate de raportor, iar acum îmi pun înapoi pălăria de președinte a ședinței, trec înapoi la limba engleză pentru a da cuvântul raportorilor din umbră, începând cu PPE-ul. Doamna Pulșiet. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele doamnei Vălean, care este raportor din umbră din partea PP-ului. Din păcate, doamna Vălean uh, trebuie să se pregătească pentru reuniunea de mâine de la ITRE. Doamna Vălean, în calitate de raportor din umbră, consideră că mai ales în ultimul an al CFM, un uh, buget ambițios pentru programul, uh, programele climatice este necesar pentru protecția biodiversității, pentru a face o punte către următorul CFM, care probabil că va porni așa mai lent până când toate programele vor fi operaționale. Și date fiind orientările politice lansate de uh, candidata pentru președinția Comisiei. Uh, este o nevoie urgentă de a accelera acțiunile în domeniul climei și de aceea trebuie să se modifice um, alocarea bugetară pentru a face trecerea de la carbune la uh, uh, gaz și pentru a ne, focaliza mai, ne putea focaliza mai mult asupra priorităților în noul CFM. Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul reprezentantului socialiștilor și democraților. Dumneavoastră sunteți? Da, nici raportorul nostru din umbră nu este aici astăzi, așadar nu vom spune prea mult. Vom spune doar că vă vom susține, e, suntem de acord că e nevoie de mai multe resurse pentru agențiile noastre pentru a, pentru a ne asigura că sunt independente. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru verzi, Nu-l văd pe Bas Icod. Deci verzii nu spun nimic despre bugetul Envy. O să notăm acest lucru. Grupul ID. have no name. Nu am niciun nume pe listă. Pentru ECR, doamna Zaliowska, cea de-a treia intervenție astăzi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând, sunt într totul de acord cu domnul președinte că 0,4% uh, sub bugetul estimat nu, e, nu sună mult, dar când ne uităm la bani în termenii reali, ne dăm seama că trebuie să regăsim acești bani, pentru că e vorba de mulți bani. Uh, de ce oare această parte a bugetului uh, a rămas nefolosită, astfel încât să se opereze apoi uh, reduceri de cheltuieli? Deci susținem întru totul uh, opinia dumneavoastră. Am prezentat un amendament care merge chiar mai departe decât ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că acesta va fi un punct de plecare pentru discuția pentru următorul cadru financiar multianual. Deci vrem să vă atragem și noi atenția să vă atragem atenția la amendamentul, punctul, eh, amendamentul numărul 3 despre noul acord ecologic eh, la nivel european, eh, o intenție declarată a Comisiei deja de ceva vreme, dar nu avem niciun fel de temei juridic, nu avem niciun document, deci deocamdată nu e nimic concret și nu cred că se poate aloca nicio parte a bugetului unei idei, oricât de grozav ar fi aceasta. Și un alt element pe care l-am inclus în amendamente. Predecesorii noștri și-au asumat anumite angajamente. Agenția pentru Medicamente, Agenția pentru Siguranță Alimentară, pentru prevenirea bolilor. s-a cerut creșterea competențelor și responsabilităților mai multor agenții, ceea ce necesită și mai multe fonduri. Și dacă predecesorii noștri și-au asumat această responsabilitate, atunci noi trebuie să ne asumăm și noi și trebuie să ne asigurăm că agențiile vor primi fonduri suplimentare. Thank you. sorry. Mulțumesc. GUE. Tyytyväisiä puheenjohtajan Mulțumesc, domnule președinte. Suntem mulțumiți de proiectul domnului președinte, care include toate elementele importante. Nu avem nimic de adăugat. Mulțumesc. Mai există alți colegi care doresc să intervină? Dacă aveți o întrebare scurtă sau o observație? Nu? Bine. Atunci am să dau cuvântul comisiei și începem cu Gilles Jantele, de la, de la Direcția Generală Responsabilă. Si beaucoup, Monsieur le Président, et félicitations pour vos nouvelles fonctions. Vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitările mele pentru uh, noua dumneavoastră funcție în uh, cadrul Comisiei Envi. În ceea ce privește noutăți, uh, nu am multe noutăți să vă comunic. Comunica, comisia ia notă favorabilă de comentariile făcute. După cum știți, este ultimul an în care se pune în aplicare programul comun de cadru. Există un număr de indicatori care au fost uh, prezentați lucru care arată uh, influența asupra speciilor, cât și în ceea ce privește cât și deșeurile tratate. Două observații în, la intervențiile deputaților. În primul rând, e adevărat că ne aflăm doar la 19,7% în ceea ce privește integrarea obiectivelor de mediu în uh, totalitatea cheltuielilor și suntem de acord cu părerea manifestată aici că nu e de ajuns, însă, în același timp, dacă privim cum au evoluat lucrurile în ultimul an, în ultimii ani, ne aflăm pe drumul cel bun, nu înseamnă că ne-am atins obiectivul, dar sunt de acord cu părerea domnului președinte, ar fi fost mai bine să fim peste decât de sub, dar e, uh, în orice caz, o evoluție pozitivă. În al doilea rând, după cum știți, ne aflăm într-o perioadă mai dificilă. De la 1 noiembrie se prevede deocamdată ca un stat membru să părăsească Uniunea Europeană, lucru care va avea inevitabil consecințe în funcție de circumstanțe. Uh, prin urmare, în uh, bugetul 2020 nu anticipăm probleme considerabile, însă e adevărat că, în ce privește discuțiile pentru perioada următoare, va fi nevoie să ținem cont de acest lucru. De asemenea, va trebui să ținem cont în ce privește discuția pentru noua politică comună de pescuit. Um, apare și problema agențiilor agen- aceste agenții decentralizate care oferă sprijin Comisiei și instituțiilor Uniunii Europene care se confruntă la ora actuală cu o problemă în ce privește fondurile, când apar uh, noi sarcini ca urmare a codeciziei, nu există însă un buget aferent. Prin urmare, va fi necesar ca pe lângă negocierea unui buget global să se acorde atenție deosebită diferitelor negocieri uh, pentru legislația propusă, astfel încât dacă aceste agenții primesc uh, noi sarcini, atunci să poată beneficia și de resurse suplimentare. În rest, având în vedere că este prima întâlnire a acestei comisii în noua sa alcătuire, Vreau să vă spun că atât Digi Envy cât și Digi Clima și Digi uh, Sănătate se află la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta cu secretariatul Comisiei Envy. Ne aflăm oricum la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta de toate aceste aspecte Bineînțeles, suntem gata să vă oferim informații suplimentare. Dacă există alte întrebări, colegii mei, atât de la DigiClima cât și de la DigiSănătate, se află la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la orice întrebare. Mulțumesc foarte mult! Aș da acum cuvântul reprezentantului DigiClima. Uh, thank you, Chairman. And uh, I also wanted to... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să vă felicit pentru uh, alegerea în funcția de președinte al Comisiei. Colegul meu de la uh, DG Mediu a răspuns doar parțial la uh, elementele climatice și putem, într-adevăr, dacă ne uităm la cifre, să observăm tendințe pozitive. Nu reușim să atingem procentul de 20%, asta pentru că am început într-o situație destul de dificilă la începutul CFM-ului, în anii 2014-2015, Uh, cifrele erau cu mult sub 20%, dar între timp am recuperat. Acum avem, uh, suntem undeva la 19,7% în medie, ceea ce nu e rău. Ne bazăm pe uh, proiectul de buget, deci poate că în bugetul final procentul chiar va fi mai mare. Sigur că salutăm uh, avizul dumneavoastră și mai ales punctul 1 care ne invită să fim mai ambițioși pe viitor ceea ce merge în mână în mână cu ceea ce uh, președinta Comisiei a promis Parlamentului European că va accelera eforturile pe viitor și propunerea actuală pentru următorul CFM. E bine, Comisia a propus 25% uh, alocări uh, de fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice și ne întrebăm ce putem să facem în plus. Da, noul acord prin uh, noile acțiuni în domeniul uh, uh, protecției mediului, uh, fie că e vorba de uh, convertirea uh, anumitor fonduri uh, care să fie alocate investițiilor pentru clima uh, și mă gândesc aici la undeva la un trilion de euro. E o provocare uriașă și va fi vor fi necesare toate eforturile și la Comisie și, la, și în Parlament, care este partenerul nostru în acest efort, pentru a obține toate aceste lucruri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul ultimului reprezentant al Comisiei de la DG Sante. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu o să repet ceea ce s-a spus deja cu privire la ultimul an al CFM-ului, dar vreau să subliniez un lucru important din uh, proiectul dumneavoastră referitor la EFSA. Pentru EFSA, într-adevăr, se prevede o creștere a personalului care corespunde uh, în mod exact uh, documentului care a fost atașat legislației uh, generale în domeniul alimentar. Deci pentru implementarea acestor, acesteia e nevoie de personal suplimentar și uh, Comisia a adoptat uh, pașii uh, însoțitori uh, pentru a gestiona bine această creștere de personal. Mulțumesc! Da, și mergând dincolo de Uh, limitele acestui aviz, cred că ar fi bine să avem o discuție mai târziu uh, despre alinierea bugetului la respectarea acordului de la Paris și ce înseamnă acest lucru. Este un, proiect, un proces în curs, uh, statele membre fac eforturi și ar fi foarte bine să știm ce înseamnă acest lucru pentru următorul CFM. Deci, pentru ca următorul buget european să fie aliniat acestui, acestor obiective, um, e bine să avem niște cifre, dar uh, e bine să vedem uh, cum va fi afectată întreaga structură a bugetului. Dar vom reveni la acest subiect în timp util. Uh, termenul pentru depunerea amendamentelor, dacă aveți amendamente, este mâine. Mâine la ora 3 după amiază. și vom reveni în septembrie, în 4 septembrie în comisie vom vota acest aviz și apoi uh, vom, uh, pasul următor va fi votul în plenară. Cred că am încheiat curna de zi pe astăzi. Ne vom reîntâlni mâine la ora 9 și jumătate, deci 9 jumătate, nu 9. Deci ne vedem mâine.